to London tomorrow morning, so I will not, will not be there. Will you be here for the vote? No. I'm sorry, I have a... uh, Good afternoon, ladies and gentlemen. Um, welcome to... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bun venit la comisia noastră. Aș vrea să reamintesc asistenților și um, celor care ne ajută că Uneori ordinea de zi este schimbată foarte rapid. Doamna Styler ne-a cerut dacă putem să inversăm uh, punctele 9 și 10 la care dânsa este raportor, pentru că va trebui probabil să părăsească ședința mai devreme în această seară. Așa că vom încerca să terminăm ordinea de zi de astăzi uh, cu 15 minute mai devreme decât ne gândisem inițial. Vă spun asta pentru a vă atrage atenția asupra acestei schimbări, că s-ar putea să fim oarecum um, um un pic înaintea timpului prevăzut la ordinea de zi. Mâine, în ceea ce privește votul, pentru mandatul de negociere. Acesta va avea loc dacă vom ajunge la un acord. Acestea sunt uh, comentariile mele pe ordinea de zi și acum uh, puteți um, să o adoptați dacă sunteți de acord. Foarte bine. Spuneam că ne vom uh, mișca mai rapid și vom inversa 9 și 10. Catlin. Acum anunțurile președintelui, respectiv ale președintei. În primul rând vreau să vă reamintesc că această ședință este transmisă pe internet. Documentele sunt um, disponibile pe aplicația e-meeting și pentru staful nostru, pentru cei care după trei ani și jumătate au lucrat aici și care acum um, trec în secretariatul general al președintelui. Vreau să vă mulțumesc pentru toată munca pe care ați făcut-o aici, în special referitor la achizițiile publice și vom uh, rămâne uh, alături dacă vom mai avea nevoie de tine. De asemenea, avem o altă colegă care este în concediu de maternitate și care este înlocuită de Pablo Sanz. Pablo, ești aici? Ridică-te, te rog, ca să saluți. Da, mulțumesc. În ceea ce privește raportul uh, misiunii noastre în uh, Letonia, vom avea un raport care va fi disponibil după 26 martie, acum este disponibil doar în engleză. Vreau să știu dacă la conferința președinților de comisie vreau să vă dau raportul două chestiuni importante. În primul rând, documentul prezentat pentru trialoguri, 26 de recomandări și mai mulți președinți de comisii, printre care și eu, am arătat că trebuie să ne asigurăm că trialogurile dispun de o marjă de flexibilitate, pentru că uneori e nevoie de mai mult timp decât prevăzusei sau trebuie să faci o pauză între unul și celălalt, pentru că ai nevoie de informații și am fi foarte îngrijorați dacă am pierde această flexibilitate pe care o avem acum. Este important um, ca colegii să aibă timpul necesar și posibilitatea de a comunica cu toți cei implicați în cadrul trialogului. Există și o sugestie în sensul că ar trebui să reproducem uh, documentele pentru trialog într-un alt format decât cel cu patru coloane, pentru că acesta este o descriere detaliată a poziției de noastre de negociere. Am avut și un schimb de opinii cu domnul Turns în ceea ce privește reglementarea și suprareglementarea. Există un document uh, la conferința președinților în legătură cu o mai bună reglementare și cred că ar fi bine să ne bizuim pe experiența comisiei să nu fie doar o dezbatere la nivelul președinților de comisii, ci să participe comisiile în întregimea lor. Domnul Tărs ne prezenta schimbări care s-au făcut în cadrul uh, proiectelor legislative. Și mi-amintesc că Comisia la anumite chestiuni a um, oprit un studiu de impact care trebuia să se facă în cadrul negocierilor în trialog și poate vom ajunge la un alt studiu de impact înainte de a intra din nou în dezbaterea finală a trialogului, astfel încât colegii să fie informați în cunoștință de cauză. Deci, încă o dată, vom discuta acest lucru cu coordonatorii și să vedem cum putem um, aduce un feedback pentru această dezbatere. Dacă sunteți de acord cu procesul verbal de la ultima întâlnire, atunci se adoptă fără schimbări. Acum punctul 4. Este vorba de o actualizare în legătură cu pachetul de călătorii, dezbaterile în cadrul trialogului și domnul Coelho ne va face prezentarea. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc. Îmi pare rău că domnul Langen nu a putut veni aici. Mi-a cerut să vă informez pe dumneavoastră. Au fost propuse câteva compromisuri foarte constructive pentru Consiliu. Un pachet de compromis în ceea ce privește uh, rutele și aranjamentele de călătorie, de asemenea responsabilitatea în cazul de faliment și așa mai departe. Uh, site-uri pe internet unde consumatorul uh, poate face un click și poate face o rezervare, cum ar fi, de exemplu, pagina Bookings. În acest caz, consumatorul nu prea poate alege dacă a, face rezervare pentru un pachet sau mai puțin. Iată de ce aceste rute prin click unde ar trebui să existe o protecție pentru consumator, ar trebui să fie tratate ca fiind un pachet. Acest aspect este esențial pentru raportor și pentru raportorii din umbră. Un alt element cheie al negocierilor a fost excepția pentru cei care călătoresc uh, în scop business din domeniul de aplicare. Aceste criterii pot fi definite cu ușurință și aduc o certitudine juridică. Totuși, cadrele contractuale nu sunt un lucru obligatoriu și standard în toate statele membre, așa că excepția se va face doar pentru călătorii care au ca scop al călătoriei acela de afaceri. Nu dorim să se utilizeze în mod abuziv acest sistem și, mai mult decât atât, lipsește un sistem care să acopere toate drepturile pasagerilor. Pe de altă parte, Consiliul are de, dovadă de o foarte mare lipsă de flexibilitate, așa că raportorul arată că se poate ajunge la un acord doar până luna mai, dacă Consiliul este dispus să discute această poziție a Parlamentului și să meargă mai departe. În ceea ce privește IMM-urile, acestea sunt esențiale pentru raportor și, din acest motiv, este important ca hotelurile mici și agențiile de voiaj mici să nu fie lăsate deoparte. Serviciile de călătorie care sunt um, rezervate prin aceste agenții nu ar trebui să fie considerate ca și un pachet. E vorba aici de crearea unui pachet care este făcut la fața locului, pentru că altfel hotelurile mici nu vor fi în stare să-și ofere serviciile, pentru că vor trebui să uh, fie responsabile în cazul uh, falimentului. Suntem încrezători, domnul Langen consideră că se va ajunge la un acord și cu Consiliul, astfel încât uh, președinția Consiliului să prezinte acest dosar la Consiliul de Competitivitate la sfârșitul lunii mai. Totuși este nevoie pentru negocieri că uh, la Consiliu să se facă și anumite concesiuni. Mulțumesc! Mulțumesc, o descriere foarte clară. S-au făcut într-adevăr multe progrese în ce privește chestiunea de la trialog și sper ca Consiliul să rezolve această chestiune a cadrelor contractuale, astfel încât toate statele membre să aibă aceleași standarde. Am făcut multe progrese în acest uh, sector aici la nivelul Parlamentului. Și Parlamentul a lucrat foarte mult pe această temă. Vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră. Mai sunt comentarii la acest punct? Dacă nu, atunci um, trecem la raportul pe care vom vota mâine al doamnei Senalova. A, takže poprosím, abyste si dali sluchat. Da, mulțumesc. A, paní předsedkyně, děkuji za slovo. Voi vorbi în cehă, dacă îmi permiteți. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnul președinte. În primul rând, vreau să spun că este o adevărată onoare pentru mine să vă informez că pe 2 martie Consiliul a adoptat poziția în prima lectură în ceea ce privește omologarea sistemului e și introducerea acestui sistem pentru numărul 112. Poziția este în conformitate cu acordul de la Parlamentul European în urma trialogului din octombrie și decembrie anul trecut. Trei zile mai târziu după trialog, pe 4 decembrie, s-a ajuns la un compromis între Parlament și Consiliu care a fost confirmat de votul la Comisia IMCO. Săptămâna trecută, statele membre și-au prezentat poziția, lucru care este de salutat pentru că ne permite să trecem mai departe la a doua lectură. Regulamentul este un adevărat pachet care dorește să introducă sistemul e-call ce va putea fi utilizat de către toți consumatorii, indiferent de felul vehicolului său sau al țării unde se află. Totuși, noile tipuri de mașini sunt um, concepute astfel încât, în cazul unui accident grav, acest uh, apel se face în mod automat. Aceasta se va uh, întâmpla, aceasta se întâmplă din uh, 31 martie 2012. Și referitor la protecția datelor, aș vrea să vă rog să susțineți textul Consiliului fără nicio schimbare, pentru că el reflectă prioritățile comisiei noastre, a Comisiei de Transporturi și corespunde mandatului nostru de negociere. Totuși, Este important să facem ca sistemul e-call să-și atingă obiectivele și anume să crească siguranța rutieră și să scadă numărul victimelor. În încheiere aș vrea să mulțumesc în special președinției italiene, comisiei și tuturor colegilor de la Parlamentul European care au negociat și care au participat la acest dosar. Mulțumesc! Vanessa Polillo from the presidency. Hello. Da. Vanessa, din partea președinției, te rog, dorești să intervii? Din partea Consiliului, te rog. Grazie Presidente e buongiorno a tutti. Mulțumesc, doamnă președinte, și bună ziua tuturor. Sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi aici cu dumneavoastră pentru ca să examinăm poziția Consiliului cu privire la acest pachet. Este vorba de un document foarte important din legislația noastră și reprezintă în același timp un pas foarte important în efortul de a reduce accidentele mortale pe străzile și uh, autostrăzile din Europa, pentru a reduce victimele și pentru a reduce și cauzele, daunele materiale și pentru a facilita și uh, serviciile de um, ajutor, de prim ajutor. Acest uh, document trebuie să fie cât poate de clar uh, pentru cetățenii europeni, pentru ca să fie de asemenea clar că aducem o valoare adăugată pentru Uniunea Europeană. De multe ori această activitate nu a primit atenția necesară și de foarte multe ori cetățeanul mediu european nu știe care sunt eforturile care se fac pentru ameliorarea vieții cetățenilor. Însă în acest caz este vorba de, de apelurile de urgență și de diferitele ă, instalații care trebuie montate pe ă, autovehicule pentru ca lucrurile să meargă mai bine, este evident că mesajul este transmis direct către toți cetățenii. Vreau să subliniez de asemenea că acordul cu privire la acest regulament subliniază colaborarea fructuoasă pe care am purtat-o, am avut-o în cadrul codeciziei. Este extrem de clar că trebuie înțeles, am înțeles foarte bine poziția celuilalt, fiecare celuilalt și trebuie de asemenea să spunem că am avut același scop și anume protejarea vieții oamenilor printr-o includere mai rapidă a anumitor elemente în procedura legislativă și accelerarea acesteia. A fost pentru mine o mare onoare să fac parte din această procedură și aș vrea să mulțumesc foarte mult raportoarei pentru activitatea pe care a depus-o Uh, iar membrii din Comisia IMCO și uh, președintele au contribuit de asemenea foarte mult la acest rezultat. Vreau să mulțumesc și Comisiei Europene pentru faptul că a facilitat acest acord și, uh, de asemenea, secretariatului dumneavoastră pentru că ați organizat trilogurile într-o manieră cât se poate de rapidă și eficientă. Vă mulțumesc foarte mult tuturor! Thank you. And would the Commission like to say anything? Jean-Philippe. Mulțumesc. Comisia, Jean-Philippe. Mulțumesc. Comisia salută acordul politic care a fost atins la trilog între cele trei instituții și textul de compromis este unul bun, care poate fi sprijinit. Trebuie să recunoaștem că Parlamentul European s-a angajat foarte mult pentru acest sistem de e-call și acum, iată, avem un sistem paneuropean de e-call care va vedea chiar lumina zilei. Deci vă mulțumesc pentru tot ce ați, faceți, ce ați făcut. Mai cu seamă mulțumesc doamnei raportor. Mulțumesc, Jean. Nu știu dacă raportorii din umbră doresc să spună ceva. Carlos? Okay, um... Mulțumesc. Da. Și eu vreau să Felicită colega Șanelova pentru raportul de înaltă ținută și pentru tot ce a obținut pe acest dosar. Mulțumesc că și președințiilor trecute, mai cu seamă celei italiene, și mulțumesc și comisiei pentru că și ea s-a străduit să ne facă viața mai ușoară. Eu cred că aici avem un exemplu excelent de codecizie eficientă desfășurată într-o atmosferă plăcută de înțelegere reciprocă și cu dorință de deschidere de ambele părți. Eu cred că exact despre asta e vorba aici. Este un exemplu strălucit. Doamna președinte, sistemul de ecol salvează vieți omenești. Mulți cetățeni spun că nu vor mai multă Europa și tocmai acest act legislativ privitor la sistemul ECOL și mai cu seamă partea de omologare este un exemplu foarte bun de modul în care mai multă Europa poate să însemne soluții mai bune pentru probleme așa de importante cum ar fi reducerea accidentelor rutiere mortale uh, și acordarea de prim ajutor la timp în cazul acestor accidente. Iată, în acest uh, compromis, Parlamentul, Comisia și uh, Consiliul uh, au făcut ceva de care pot fi foarte mândri, putem fi foarte mândri, mai cu seamă ce privește obiectivele care vizează siguranța rutieră. ECOL a devenit un sistem uh, obligatoriu, folosirea acestui număr așadar. Și din 2018 încoace asta se va întâmpla efectiv pentru toate vehiculele. Asta va transforma cu totul peisajul uh, um, siguranței noastre rutiere și a protecției civile pe care o putem uh, acorda. Domnul raportor, pe bună dreptate, a evidențiat niște lucruri și aș spune și eu că pentru serviciile de urgență ca și pentru uh, autoficele civile, trebuie să existe o foarte bună protecție a datelor personale. Nu trebuie folosite altfel aceste date sau deturnate în cadrul acestui sistem. Așadar, iată un exemplu excelent de conlucrare fructuoasă. Mulțumesc foarte mult! Hey, and we will be... Mulțumesc! Se va vota la plenară pe acest uh, dosar pe 28 uh, aprilie. Mulțumesc tuturor! Right, we're going to move straight on. Continuăm cu următorul punct. Nu. Da. Uh, foarte bine. Deci uh, mergem la raportul care privește reglementarea instalațiilor de cabluri. Raportul domnul Antonio Lopez. M-am uitat în jur acum îmi dau seama că de fapt nu poate să fie aici astăzi pentru că are un uh, înlocuitor, o doamnă, o colegă, vă rog. Thank you, Chair. He is not really replaced. Da, de fapt nu înlocuiesc eu, spune doamna Tun un Hornstein. Nu, dar a trimis o scrisoare pe care o să vă o citesc. Numele său are uh, niște obligații de ultim moment și de aceea nu poate veni la această ședință astăzi. Mi-a trimis un text acum câteva minute și spune cam așa. Domnul Lopez Isturis este foarte ne... trist că nu poate fi astăzi prezent aici la comisie și dorește să spună câte ceva legătură cu amendamentele de compromis la care s-a ajuns. Raportul a primit 141 de amendamente în raport cu uh, propunerea comisiei iar colegii de la IMCO au venit și ei cu încă 40 amente. Piața instalațiilor de cabluri înseamnă foarte multă specializare. E vorba de un raport foarte tehnic, așadar. Colegul Antonio s-a întâlnit de mai multe ori cu colegii care au depus amendamente. Toate aceste amendamente au fost uh, legitime sau cele care au fost legitime și bune, tehnic vorbind, au fost acceptate. Anumite amendamente însă nu se potriveau scopului de armonizare a legislației UE. Acestea, așadar, nu au fost sprijinite de domnul raportor. Avem un amendament de compromis care a fost negociat cu colegul Filip Juva și cu colegul Dantin în ce privește un sistem de, uh, specific pentru instalarea cablurilor. Este vorba de posibilitatea de a avea tehnologii alternative ceea ce privește sistemul de frânare, pentru că, de fapt, există mai multe sisteme care coexistă pe piață. Raportorul și colegii francezi au propus așadar un text care este de pe deplin conform principiului neutralității tehnologice și asigură un teren de joc echitabil pentru toți participanții pe piață, indiferent de tehnologia pe care ei o promovează. Am aici și textul de compromis al amendamentului de compromis. Pot să vi-l citesc. În aceste instalații există două sau mai multe sisteme de frânare care să poată să oprească aceste instalații. Ele trebuie să fie în așa fel uh, proiectate și coordonate pentru a putea înlocui sistemul automat când acesta nu mai funcționează. Aceste instalații trebuie să fie cât mai mult posibil bazate pe sistemul de tracțiune cu mai multe pârghii. Aceste prevederi nu se aplică la anumite tipuri de lifturi. E ceva foarte tehnic. În sfârșit, uh, domnul Lopez Isturis mai spune că a cooperat foarte bine cu toți colegii și care au contribuit la acest uh, raport și sperăm că el va fi adoptat uh, în consens mâine la comisia noastră. I think that is it, this. Cred că asta era tot. Mai sunt și niște observații în plus în partea domnului Isturis. Domnia sa mulțumește încă o dată tuturora pentru spiritul de cooperare și pentru sprijinul pe care l-au dovedit în acest exercițiu și Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc, Roza, pentru această muncă de reprezentare. Știm bine că a fost ceva neașteptat pe care nu putea, de care nu putea să se um, să, nu, să anuleze această treabă. Înțeleg, da. Deci, încă o dată, um, să lucra foarte bine cu ceilalți raportori din umbră și îi invit să ia cuvântul acum, Lucy Anderson. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc colegilor PPE și Rozei pentru ce ne-a spus uh, în legătură cu acest raport al lui Antonio. Un raport foarte bun. Da, este un raport foarte tehnic și foarte complicat, cu implicații, să le spun, transversale în uh, raport cu alte obiective ale noastre aici la IMCO, mai cu, mai cu seamă siguranța produselor, dar și transporturile. E vorba de o instalație pentru transporturi în mod uh, esențial. Siguranța, securitatea uh, sunt lucruri foarte importante aici, pentru că consecințele unor accidente pot să fie foarte grave și s-a întâmplat, din păcate, asta în trecut și cred că ne dorim să muncim în mod constructiv pe acest regulament și să avem uh, posibilitatea de a, de ce nu, avea un nou regulament în viitor. Majoritatea amendamentelor uh, sunt în regulă din punctul nostru de vedere, însă, ce privește amendamentul de compromis, aici au fost voci uh, mai disonante. În orice caz, vă spuneam, am îmbrățișat majoritatea amendamentelor cât privește măsurile de armonizare, din perspectiva grupului meu, mai cu seamă, trebuie să vedem ce a mai făcut Parlamentul în domeniul supravegherii pieței și în ce privește măsurile de siguranță a produselor. Mă gândesc aici la principiul precauției, dar și la sancțiuni. Mă bucur că, acestea fiind spuse, avem acum o poziție care s-a conturat, care este o bună bază de plecare pentru a merge în viitor la un dialog uh, tripartit. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doamna Erika Rebesis nu este aici, de la ECR. Altcineva? Da, foarte pe scurt. Uh, noi nu am depus amendamente, dar am sprijinit pe deplin uh, poziția raportorului, am sprijinit și sprijinim și uh, amendamentul de compromis. Avem niște probleme legate de alte aspecte legate de uh, capital, de niște cerințe care poate sunt mai greu de de către operatorii de pe această piață, dar în general o poziție pozitivă Și noi suntem foarte mulțumiți, spune doamna Șaranzova. Alda poate sprijini amendamentele și amendamentul de compromis cât privește sistemul de frânare. Vă spuneam așadar că acceptăm concluziile la care s-a ajuns și sperăm că o astfel de atmosferă să devină o regulă în uh, sânul comisiei noastre Lista de vot este destul de lungă, însă mi se pare că este o listă bună de vot. Raportul sper eu că va fi adoptat cât mai curând posibil, astfel încât să mergem și la dialogul, deci la trialog cât mai curând posibil. Doriți să votăm repede mâine, poate chiar să votăm în bloc eventual anumite părți? Poate grupurile politice pot să ia considerație această posibilitate, Pascal Vicky. Mulțumesc foarte mult, Vicky. Foarte pe scurt, pentru că trebuie să-mi cer scuze în primul rând că am ajuns mai târziu. Vreau să salut uh, și activitatea pe care a făcut-o raportorul, o activitate foarte bună. Noi n-am depus niciun amendament, deci nu o să vorbesc prea mult. Noi susținem acest compromis, care este unul foarte bun și care nu uh, lezează pe nimeni. Așadar, uh, cred că această practică a găsirii de compromis să poată să fie continuată, chiar dacă la anumite subiecte poate va fi puțin mai dificil să ajungem la un consens, oricum pentru noi nu avem nicio problemă cu acest dosar. Thank you. Just one comment from me. Mulțumesc, doar un comentariu din partea mea. Într-adevăr, este un dosar foarte tehnic. Uh, dar sunt milioane de persoane care în fiecare an folosesc instalațiile pe cablu și de aceea sunt uh, foarte importante aceste teme. Știu că s-a făcut tot posibilul pentru ca să existe echilibru, pentru ca să nu există vreo defavorizare a instalațiilor istorice, de exemplu, din cauza legislației europene acum revizuite, dar uh, este clar că trebuie să mulțumim raportorului, pentru că nu pentru că dosarul este tehnic trebuie să spunem că este neimportant. Aș fi vrut să subliniez încă o dată acest lucru și atunci uh, îți dau cuvântul ție. Da, te rog. Din partea mea, acum aș vrea să spun câte ceva, au fost foarte multe persoane cărora le era frică că dacă vor introduce regulamente noi care ar complica viața celor care sunt, de exemplu, operatori sau proprietarii acestor instalații pe cablu, atitudinea aceasta va fi prost înțeleasă. De fapt, o atitudine deschisă va fi una cea mai bună, va fi cea care va deschide, de exemplu, piața către um, general uh, aceste servicii și trebuie să nu excludem pe nimeni. Vreau să mulțumesc tuturor care au lucrat la acest raport pentru că rezultatul pare să fie foarte bun și foarte practic. Mulțumesc! Vreau să știu dacă și Comisia dorește să spună ceva. Doriți să luați cuvântul? Mulțumesc. În general, noi susținem propunerile care au fost acceptate de către raportoare, susținem de asemenea și amendamentele de compromis. Acesta este mesajul pe care îl trimite din partea noastră, așadar Comisia pentru că este vorba de un subiect care a fost în atenția noastră recent oricum. Având în vedere amendamentele acceptate, avem o problemă cu includerea principiului de precauție în acest tip de legislație, pentru că e vorba de o legislație de armonizare totală și toate aspectele legate de siguranță sunt acoperite în mod complet de către regulament, sunt acoperite de acest tip de regulament trecând dincolo de principiile de precauție și principiul de precauție. Aceasta înseamnă că cerințele minime de siguranță trebuie să acopere așadar toate aspectele legate de siguranță și dintr-o perspectivă științifică, tehnologică, dacă se schimbă și lipsește ceva, aceasta dă puterea autorităților să retragă, de exemplu, produsele care nu sunt sigure de pe piață chiar dacă ele par să fie conforme cu prevederile regulamentului. Deci, toate aspectele de siguranță sunt absolut acoperite de către regulament și deci o referire la principiul de precauție nu ar trebui să fie plasată aici. Mulțumesc! we don't normally take another round of discussions. În general, nu mai permitem încă o rundă de discuție din partea raportorilor din umbră acum, dar dacă vreți să spuneți ceva către comisie, puteți să luați cuvântul. Da, doamna Anderson, vă rog. În general, nu permitem o a doua rundă, dar dacă vreți să faceți totuși o declarație, vă rog acum, dar foarte pe scurt. Mulțumesc comisiei. Aș apreciez poziția dumneavoastră, dar cu tot respectul, cred că nu comparați uh, decât mere cu pere aici, pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră este o măsură de armonizare și toate aspectele posibile au fost deja analizate înainte. Însă același, acest lucru nu este la fel din punct de vedere juridic există un principiu legal care este orizontal, care este practic superior tuturor acestor prevederi. Nu prea înțeleg argumentul dumneavoastră. M-ar interesa o discuție, o discuție cu dumneavoastră separată despre aceasta, pentru că nu mi se pare că este în conflict faptul să ai uh, o, un principiu de precauție pe de-o parte și în același timp armonizarea. Poate că puteți să clarificați acest lucru, poate puteți folosi uh, avantajul pe care îl avem în ceea ce privește timpul, pentru că e puțin mai devreme decât trebuia, sau poate că vreți să purtați cu această discuție direct cu Comisia separat și atunci putem trece la următorul punct de pe agenda. Bine, mulțumesc. Următorul punct de pe agenda este avizul pe care îl scriem noi cu privire la uh, Strategia Europeană pentru Securitate Energetică, unde raportor uh, este doamna Menova din partea ALDE și care este reprezentată astăzi de către doamna Kaya Kalas. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Kalas. Comisia competentă pe fond este ITRE și vor uh, fi înaintate 82 de amendamente și vom avea o discuție pe aceste amendamente de compromis. Dacă, alți, dacă raportorii din umbră nu sunt încă aici, nu pot să le dau cuvântul, unii dintre ei sunt aici. Oricum, vă mulțumesc și vă dau, uh, doamna Calas, cuvântul. Mulțumesc. Doamna Huitmenevea m-a cerut să citesc, să citesc aceste puncte în uh, numele ei, pentru că nu este aici. După ce s-a revizuit toate amendamentele care au fost înaintate, mai ales uh, competențele comisiei, ținând cont de competențele comisiei IMCO, trebuie să avem un aviz, spune dumneai, care să fie rezultatul unei colaborări eficiente reciproce. Aceste uh, amendamente pe care le aveți aici sunt la număr, în număr foarte mare pentru că acestea pot să contribuie la o extindere a acestui aviz și în același timp să facă ca acest uh, aviz să fie unul mai, cu mai multe fațete, mai complex Primul amendament de compromis este unul care se referă la nevoia de fragmentare a pieței energetice, punând accentul pe o mai eficientă implementare a pachetului energetic și punând accentul și pe pregătirile pentru întreruperile aprovizionării cu energie și pe coordonarea dintre statele membre în ceea ce privește aprovizionarea cu energie. Al doilea amendament de compromis se referă la impactul integrării pe piață a piețelor, a prețurilor mai ridicate. Al treilea amendament se referă la importanța măsurilor de eficiență energetică la nivel european, folosind propunerea Comisiei Fondul European pentru Investiții Strategice, FACE integrarea ICT în sistemul energetic, dar și implementarea sistemului de plângeri pentru a crește conștientizarea publicului la ceea ce privește energia. Un alt uh, amendament se referă la energii regenerabile, la um, impactul economic vital și la faptul că acesta este un element vital pentru reducerea cererii de energie. Un ultim amendament se referă la dezvoltarea infrastructurii, la interconectare ca o cale de a uh, a garanta siguranța și securitatea energetică. Dumnezeu consideră că securitatea energetică și acest pachet, uh, împreună cu amendamentele pe care le-ați făcut, va fi într-adevăr util pentru Comisia ITRE pentru ca să avem un aviz puternic din perspectiva IMCO. Dumna Hilsmeneva ar vrea să mulțumesc încă o dată tuturor colegilor și tuturor colaboratorilor acestora pentru activitatea depusă în procesul de elaborare a amendamentelor de compromis și vă mulțumesc. Thank you. Mrs. Tun, you're... Mulțumesc, doamna Tunen-Holstein. Aveți cuvântul, vă rog. Sunteți Antonio dumneavoastră acum. Da, o să fiu Antonio. E o mare onoare pentru mine. Antonio este responsabil din partea Parlamentului pentru acest raport, din partea grupului nostru și își cere scuze pentru că nu poate să fie prezent. Însă mulțumește raportorului pentru colaborarea excelentă care permite ca toate amendamentele PPE care au fost înaintate să fie valorizate pozitiv. Cele cinci amendamente de compromis care au fost propuse de către raportor vor putea să se bucure de susținerea grupului PPE, care va da pentru mâine, însă aceste amendamente de compromis aduc la împreună mai multe idei comune ale tuturor raportorilor din umbră și contribuie la îmbunătățirea conținutului uh, versiunii inițiale a opiniei. Domnul Antonio Lopez Isturiz consideră că va putea să ofere ITRE și Securității Europene de Strategie Energetică un aviz mai bun care ține de competența Comisiei IMCO. Din toate aceste idei, raportorul PPE ar dori să sublinieze următoarele în mod special. În primul rând, Condiția principală pentru crearea unei uh, uniuni energetice viitoare este implementarea totală a cadrului de reglementare, al treilea pachet energetic, adică împreună cu interconexiuni energetice suficiente între statele membre, dar și odată cu modernizarea rețelelor. Punctul 2 și sunt 4. PPE-ul uh, susține planul de investiții al domnului Juncker. Obiectivele acestui plan de investiții foarte ambițios se referă la măsuri de eficientizare energetică la nivel european, care sunt finanțate prin uh, noul FACE. În al treilea rând, avem vești bune pentru piața internă, pentru consumatori și pentru economia Uniunii Europene, pentru că eficiența energetică și politicile sale aferente sunt un obiectiv strategic pe termen lung. Includerea în acest aviz al cererii a cererii de investiții în clădiri, de exemplu, va fi un lucru benefic, foarte benefic pentru sectorul de construcții în Europa și pentru foarte multe IMM-uri care creează locuri de muncă și creștere economică. Și patru, în final, raportorul din umbra, Antonio Lopez Isturiz, dorește să sublinieze referirea la eh, insulele energetice. Trebuie să nu uităm că interconexiunile aduc întregii piețe mai multe competitivitate, siguranță energetică și beneficii directe către consumatori care vor avea acces la energie la prețuri mai bune. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Could I just... Mulțumesc! Vreau să amintesc tuturor că scaunele cu uh, nume de deputați, pe ele sunt uh, pentru deputați și nu pentru asistenților, pentru că asta pe mine mă perturbă să dau cuvântul când văd că e cineva la locul acela și de fapt nu e deputatul în sală. Și foarte rapid îi dau cuvântul domnului Nilsen, care tocmai a ajuns și căruia vreau să-i dau cuvântul uh, în calitate de raportor din umbră din partea grupului SCD. Vă rog. Mulțumesc. Mi s-a spus că e la 4 de aia. Da, da, am fost foarte eficient cu ordinea de zi de aceea. Bine. Uh, vreau să vă spun doar că acest uh, dosar a fost construit în spiritul bunei cooperări și că am încercat să căutăm compromisuri cât se poate de eficiente. Și mă bucur foarte mult de ce a făcut raportorul. Trebuie să spun însă că pentru grupul nostru anumite lucruri au fost mai importante decât altele, dar suntem bucuroși că suntem implicați în acest proces, în acest dosar. Un lucru pe care aș vrea să-l menționez în mod special este cel legat de eficiența energetică. Cred că câteodată uităm cât de multe putem să facem în acest domeniu. Când eram uh, primar în nordul Suediei, unde avem într-adevăr o climă foarte rece și unde să-ți încălzești casa este un lucru foarte scump în principiu, am început acum 25 de ani cu un proces uh, de eficiență energetică prin intermediul unor consultanți. Am făcut acest lucru cât se poate de rapid și rezultatul a fost că foarte multe persoane, autorități locale uh, și uh, experți încercau să ofere cât mai multe consultanță pentru a vedea cum să se reducă consumul de energie și cum să se reducă facturile. Și de aceea Am uh, vrut să vă arăt că deși uh, suntem într-un climat, noi trăim într-un climă uh, foarte rece acolo, nu este atât de scump să plătești factura la energie în Suedia, nu este la fel de scump ca în mijlocul Europei, de exemplu. Deci eu ce vreau să spun este că putem face lucrurile mult mai bine decât le facem acum. Sunt foarte bucuros de munca pe care am făcut-o și este foarte bine pentru noi să fie ajuns aici. Mulțumesc! Anelin von Boset. Da, mulțumesc foarte mult, Vicky. Mulțumesc și eu foarte mult doamnei raportor pentru activitatea cât se poate de utilă pe care a depus-o, mai ales în redactarea acestor amendamente de compromis. Am reușit, așa cum au spus și alți colegi înaintea mea, să obținem un consens cât se poate de larg aici, în, uh, dincolo de liniile de separare ale grupurilor. Și aceasta arată cât de relevantă este siguranța energetică pentru toată lumea, pentru toți uh, din Uniunea Europeană. Trebuie să mai votăm și amendamentele care nu au uh, fost introduse în amendamentele de compromis, dar avem deja o bază comună foarte bună și aceasta este cea mai importantă. Suntem foarte bucuroși de asemenea să putem constata că uh, suntem cu toții de acord cu relevanța, importanța așadar a eficienței energetice. Cu cât avem mai uh, nevoie de mai puțină energie, cu atât suntem mai puțin dependenți de alte state și cu atâta este mai bine și pentru cetățenii noștri. Cu cât au nevoie de mai puțină energie, cu cât uh, vor avea facturi mai mici de plătit. Trebuie salutat și faptul că trebuie să existe o siguranță a temeiului juridic atunci când e vorba de diferitele combinații în aprovizionarea de energie și uh, cu energie și eu în raportul pe care îl voi redacta cu privire la uh, partea de rețele voi face această remarcă. Investitorii au nevoie de un cadru juridic foarte clar și Uniunea Europeană nu trebuie să transmită de aceea un semnal prost uh, Um, și apoi să uh, înainteze alt document peste câtva timp. Oricum, mulțumesc foarte mult raportorilor, raportorilor din umbră și asistenților. So, Mr. Mastalk. Domnul Mastalca nu este aici. Domnul uh, Pascal Durand are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, cred că s-a spus deja ceea ce vreau și eu să spun, și anume că odată când vorbim de energie și cu securitatea energetică, atingem de fapt uh, o cheie în subiectele pe care le discutăm acum în Uniunea Europeană, și anume eficiența necesară din cauza unor mm, probleme de precaritate și în același timp de costuri prea ridicate uh, și de combaterea inegalităților sociale. Precaritatea și sărăcia energetică va face parte din subiectele de inegalitate din secolul, în secolul 21 și este de aceea foarte important să găsim o soluție aici. La fel de important este să încercăm să luptăm împotriva regulamentelor care nu favorizează combaterea uh, încălzirii climatice, deci trebuie să încercăm să găsim o soluție pentru că uh, altfel există numai dezavantaje, să nu mai vorbim de securitatea Uniunii și de independența acesteia din punct de vedere energetic, care este de asemenea foarte importantă. Pentru că permite să vorbim mai liber de uh, independența față de anumiți uh, furnizori și de libertatea de a-și alege partenerii. Toată această activitate este cât se poate de remarcabilă, este într-adevăr o mare realizare și susținem cele cinci propuneri de compromis care au fost făcute și considerăm că există o voință foarte clară de a găsi un acord. Această voință uh, este foarte importantă. Mai există un punct la care nu știu dacă raportorul a omis ce ce vrea să spună sau dacă are altă dorință, și anume că la amendamentul 47 uh, cerusem să se amintească că eficiența energetică are un efect pozitiv asupra creării de locuri de muncă și că uh, dezvoltarea IMM-urilor depinde foarte mult de aceasta. Acesta a fost eliminat și aș vrea să știu de ce a fost eliminat, pentru că cred că cu toții suntem de acord că este o prioritate. Aș vrea de aceea să încercăm să adăugăm această parte din amendamentul 47, uh, dacă îmi permiteți, înapoi în document, ca amendament de compromis. Aceasta este singura remarcă pe care vreau să o fac, în rest sunt absolut de acord, susținem cele cinci propuneri de compromis. Are there any other members who wish to take the... Mai dorește cineva să intervină? Would you like to say anything more on behalf? Okay. Just thank you very much for... Dacă nu, atunci vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii și vreau să mai spun încă un lucru. Cu cât uh, vom menține acest lucru uh, aici la Comisia IMCO um, ne ajută foarte mult pentru că ne ocupăm de acel punct de vedere al consumatorului. Comisia noastră trebuie să arate de ce uh, noi avem un punct de vedere important și asta pentru că vedem lucrurile din punctul uh, de vedere al consumatorului și al pieții interne. Perspectiva consumatorului este esențială. Vă mulțumesc încă o dată deci pentru tot ce ați făcut. Și acum Trecem mai departe la punctul 8. Este vorba de protecția know-how-ului și a informației de afaceri, secrete comerciale. Raportor este doamna Comi, bun venit, și avem aici o analiză a celor 211 amendamente care au fost prezentate la acest raport. Se generată cât uh, de importantă este această chestiune pentru comisia noastră. Am să dau cuvântul raportorului imediat, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu dacă trebuie să mă consolez cu faptul că în Comisia Jurii amendamentele uh, um, care au fost înaintate sunt chiar mai multe decât 211. Nu știu dacă acesta vă consolează sau nu. Oricum, astăzi analizăm amendamentele de compromis pentru a vedea dacă putem să găsim uh, o echilibrare corectă a intereselor care sunt aici uh, pe rol. Aș vrea să trecem în vedere cele 23 de amendamente de compromis. Voi încerca să fac acest lucru cât se poate de repede și cât se poate de succint pentru ca să fie însă și clar. Primul compromis modifică considerentul 8 și introduce, introduce pe de-o parte principiul de armonizare minimă și în același timp face referire la valoarea comercială uh, din, care este adusă de către know-how. Așa cum a spus uh, colegii Duron, de exemplu, la compromisul 9 în ceea ce privește articolul 2 al doilea compromis uh, introduce un uh, nou considerent 10 care specifică nevoia de a respecta rolul sindicatelor în aceste, state în toate statele membre, contractarea colectivă și rolul obiectiv al acesteia. Acesta este un aspect care a fost deja solicitat de către socialiști și de către verzi și nu cred că trebuie să menționăm acest lucru în partea de dispoziții generale, pentru că e vorba de un aspect care ține doar de anumite state membre care pun în aplicare directiva aceasta care se referă la contractele colective. Deci nu este vorba de o chestiune care se întâmplă în toate statele membre. Putem să facem o referire la aceasta în considerent dacă considerați că este necesar și dacă aceasta nu creează probleme pe fond. Al treilea compromis uh, introduce conceptul prin care secretele comerciale nu trebuie niciodată să să încalce drepturile omului și uh, mobilitatea lucrătorilor și alte principii fundamentale. Mobilitatea lucrătorilor este de asemenea reamintită în articolul care se regăsește apoi în compromisul 14. Toate punctele, socialiștii, verzi, liberalii și GUE, au, uh, care au fost introduse de aceștia, s-au pus uh, de acord, au fost, s-a lăsat o referire foarte generală întotdeauna la interesul public general. Să trecem la al patrulea compromis. Ok, I speak. Președinta roagă să se vorbească mai rar. Da, așa voi face. Ajungem așadar la al patrulea compromis care subliniază ca și compromis un termen unic de prescriere de trei ani pentru acțiunile judiciare și protejarea secretului comercial. Aceasta mi se pare o soluție echilibrată. Comisia a vorbit de 1 până la 2 ani, alți co colegi au propus 6 ani, așadar 3 ani cred că este un compromis bun foarte bun, așadar. Și vom trece acest lucru și la compromisul 15. Și compromisul 5, care se referă la aplicarea acestei directive, se referă la secretele comerciale. Uh, care se referă de asemenea și la produse și la servicii. Eu am prezentat un amendament care introduce termenul servicii chiar în definiție și unde se vorbește de măr mărfuri și altele. În ceea ce privește serviciile, însă, s-ar putea să fie problematică această chestiune, de aceea trebuie să lăsăm această specificitate numai în considerent. Aici am găsit un acord asupra, asupra faptului să procedăm așa. Cel de-al șaselea compromis introduce o mai bună definiție a secretului comercial, așa cum se întâmplă la 8 și la 10, dar nu vreau să intru acum uh, în detalii pentru că e vorba numai de ameliorări formale. Apoi 7, uh, un punct care mi se pare foarte important, uh, care oferă practic o panoramă cât se poate de fragmentată, pentru că există state membre care nu au niciun fel de legislație și state membre în care există norme foarte rigide în domeniu dacă este bine, pe de o parte, să stabilim o bază comună de norme, pe de altă parte, nu mi se pare corect să reducem nivelul de protecție care există deja, pentru că dacă unii sunt deja mai buni, nu trebuie să facă pași înapoi. Normele mai protecționiste ar putea așadar să reprezinte o pârghie pentru o legislație mai bună în celelalte state membre. Așadar, eu aș vrea să rețin acest lucru ca un punct fundamental și în același timp și ca uh, Uh, domeniul de uh, acțiune al comisiei noastre. Un alt compromis se referă la folosirea secretului comercial care trebuie să fie considerat ilegitim atunci când folosește informații care au fost folosite în mod ilicit. Compromisul 12, care specifică un alt punct important, este de asemenea referitor la utilizarea, dobândirea și divulgarea ilegală a serviciului a secretelor comerciale, acestea fiind ilicite în momentul în care dreptul național și dreptul uh, european îl neagă și în momentul în care se folosește de către autoritatea publică și nu este folosită de către în cadrul mandatului său legitim. Apoi un alt compromis, compromisul 13, se referă la o formulare mai bună, nu vreau de asemenea să intru în detalii aici pentru că nu există dificultăți prea mari, Punctul 16. Acum specifică faptul că există o obligație de nedivulgare a secretelor comerciale care trebuie să fie garantată de o decizie definitivă judiciară. Acest drept uh, trebuie nu reflectă însă caracteristicile articolului 2 și aceasta face din nou referire la articolul 16 de care vorbeam înainte. O să trecem mai departe la compromisul 17 fi, aici se cere un drept de rezervare, așa zis, de nedivulgare, care să fie mai uh, strict. Mai sunt și alte amendamente pe care nu vreau să le menționez pentru că nu sunt problematice și de nu fac referire la formă. Aș vrea să mai adaug un aspect pe care l-am lăsat în suspans și anume criteriul de atribuire a responsabilității pentru achiziția, utilizarea și divulgarea secretelor comerciale. Vreau să subliniez aici că responsabilitatea trebuie să fie un lucru obiectiv. Adică responsabilitatea obiectivă trebuie să fie în continuare alegerea cea mai bună. Și aș vrea să spun către colegii de la ALDE că o eliminare a neglijenței pur și simplu nu este o alegere suficientă, ci din contră nu face decât să slăbească protecția acestui drept. Fie hotărâm că președinta din nou cere doamnei Comi să vorbească puțin mai rar. Trebuie să decidem, deci, să evaluăm într-o manieră subiectivă elementul culpei sau să dăm importanță numai acțiunii concrete care este menționată în text. Eu sunt pentru o indicare a unui element obiectiv, adică indiferent de cauza existentă, indiferent de daunele care există, să uh, se ține cont de acest lucru. Dacă am vorbit prea repede pe anumite aspecte și nu am fost înțeleasă, vă rog frumos să menționați acest lucru pentru ca să le repet îmi cer scuze, um, sigur că, fiind dat că unul din raportorii uh, din umbră este tot uh, italian, am avut tentația, bineînțeles, să vorbesc foarte repede. Da, mulțumesc, foarte util. Încercam să urmărim partea tehnică a discuției și de aceea și să încercăm să ne reperăm și printre numere, dar avem timp, nu trebuie să ne grăbim. Deci vă mulțumim foarte mult pentru contribuție și pentru prezentare. Domnul Coferati, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Așa este. General, italienii vorbesc foarte repede. Eu sunt o excepție, însă, deci nu trebuie să vă fie teamă deloc că voi face același lucru. După reuniunea raportorilor din umbră, de acum câteva săptămâni, am primit propunerile de compromis. Sunt 23 uh, de amendamente de care vorbea și doamna Comi. În această dimineață, în grupul socialist, atât raportoarea cât și ceilalți raportori din umbră au transmis o observație cu privire la toate compromisurile care au fost propuse. Apreciem foarte mult eforturile făcute de colega noastră Lara. Totuși trebuie să spun că consider, de fapt considerăm, că punctele cele mai importante pentru socialiști rămân fie neacoperite, nerezolvate, fie doar parțial definite. Așadar, rămân așadar neacoperite. Am uh, subliniat așadar aspectele mai importante pe care aș vrea să le uh, resubliniez. Așadar, nu putem considera totul ca un secret comercial. Aceasta nu este însă garantat în compromisuri. În al doilea rând, considerăm că este necesar să specificăm într-o manieră mai clară răspândirea și anume întâietatea interesului public general, care trebuie să fie considerată în toate acțiunile administrației publice. Am vrea de asemenea să ajungem la o definiție mai precisă a secretului comercial și al achizițiilor ilicite față de ceea ce a propus compromisul. Cel de-al patrulea element de disens, de care nu se bucură așa de consens în momentul de față, este lipsa de uh, clauză de salvgardare cu privire la libertatea de exprimare și de informare. Pentru a putea ajunge la o nouă concluzie și considerare specifică, de exemplu la articolul 2, nu se ține cont, de exemplu, de cererea de a introduce valoarea comercială și interesul economic ca și variabile, precum și la articolul 3, unde în compromis nu se ține cont de anumite amendamente care sunt pentru noi foarte importante, de exemplu amendamentul 93, 109 și 110, de asemenea, care fac referire la achiziționarea ilicită uh, și la daunele economice. Pe de o parte, una este know-how-ul și informația care a fost uh, dobândită într-o manieră legală de către respectivul acționar, să zicem. Considerăm că formularea articolului 4 trebuie să fie de aceea revizuită, pentru că nu sunt incluse amendamente foarte importante, cum ar fi 121, 122 care se referă la excluderea informațiilor uh, despre know și know-how-ul uh, lucrătorului, dar și 123 care face referire la excluderea serviciilor sau, sau serviciilor de interes general și a interesului general. Așadar, uh, v-am mai exprimat aceste dubii în ceea ce privește 4 și 5, amendamentul 4 și 5 din proiect și există și alte argumente care considerăm că sunt oarecum dezechilibrate sau interpretate altfel. Însă, având în vedere că în momentul de față discutăm despre elementele care trebuie îmbunătățite în acest compromis, aș vrea să cer doamnei raportor dacă n-ar considera util, poate, să încerce să amâne votul care este prevăzut pentru săptămâna viitoare, pentru că, după părerea mea, astfel am avea un timp mai mult. Acum avem prea puțin timp, așadar, la dispoziție ca să putem ajunge la o apropiere a punctelor pe care încă avem foarte multe diferențe. Mai ales că am avea mai mult timp de discuții și am putea eventual încerca să găsim poate câteva soluții de compromis suplimentare. Și dacă nu se poate, bineînțeles, o să ajungem la vot, dar cu foarte multe păreri controversate și diferite. Mulțumesc! So I'll go around all the shadows and take a comment, but especially on that da, mulțumesc pentru comentarii și vreau să vă atrag atenția încă o dată asupra cererii de la începutul ședinței de a schimba planificarea noastră pe ordinea de zi. Și aceasta se datorează și faptului că activitatea din clădirile secretariatului în perioada Paștelui, în mai, va dificulta un pic lucrările și sunt oarecum îngrijorată. Am vorbit deja și cu secretariatul. Acum, din partea grupului ECR, doamna Meclarcă. Vă rog, mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc și raportorului pentru munca făcută la acest aviz. Este o adevărată prioritate pentru mine să mă asigur că o atitudine europeană reflectă nevoia companiilor de a avea instrumentele necesare pentru a-și asigura know-how-ul indiferent în ce domeniu sunt active. Însă principalul element este faptul că definiția acestor secrete comerciale este esențială și salut faptul că raportorul a încercat să reflecte importanța acestui fapt în amendamentul nostru. Un alt element pe care doresc să-l promovez este protecția acestor secrete în procese uh, de litigiu. Și amendamentul 17 se uh, referă în mare măsură la acest lucru și așteptăm o poziție din partea Consiliului. Însă, principala preocupare a grupului meu este cea a limitării. Dorim să obținem o perioadă mai lungă decât cea care este impusă la ora actuală și credem că aceasta ar fi în beneficiul tuturor, în special pentru acele cazuri care sunt de natură foarte tehnică și pentru care e nevoie de mult timp pentru a pregăti cauzele. E nevoie câteodată chiar de ani de zile și trebuie să ne asigurăm că le-am oferit timpul necesar pentru a o face. Dacă uh, reducem această perioadă, uh, atunci i-am încurajat practic pe oameni să își ia măsuri pe termen scurt, care s-ar putea să nu fie neapărat necesară dacă ar fi avut timpul necesar pentru a-și prezenta uh, dosarul așa cum trebuie. Deci acele măsuri temporare s-ar putea să devină adevărate obstacole în calea afacerilor și noi am dorit să analizăm din nou amendamentul de compromis 15, care la ora actuală nu este acceptabil pentru grupul nostru, dar bineînțeles suntem dispuși să lucrăm alături de raportor pentru a ajunge la un compromis acceptabil. Dorim să ne asigurăm de asemenea că atunci când um, legiferăm, dorim o protecție, un standard pentru toată lumea la nivelul protecției și Așa cum se arată la amendamentul 15, perioada introdusă ar reprezenta o reducere a protecției oferite, de aceea ECR este împotriva ei. Dar dorim să lucrăm în spiritul compromisului atâta timp cât se ține cont de uh, propriile noastre priorități. Vă mulțumesc foarte mult și așteptăm să avem o cooperare la fel de bună și pe viitor. Mulțumesc, um, doamna Calas, din partea liberalilor. Da, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru acest, aceste compromisuri prezentate. Mi se pare totuși că a existat o întâlnire a raportorilor din umbră între membrii italieni din această comisie, pentru că raportorul din umbră din partea SID s-a referiți la o întâlnire unde s-au discutat amendamentele de compromis, dar noi n-am participat la o astfel de ședință, sau eu cel puțin nu știu de ea. Noi tocmai am primit aceste amendamente de compromis săptămâna trecută, dar nu sunt conștientă că le-am fi și analizat între raportorii din umbră. Dar oricum, trecem peste acest comentariu și vreau să spun că există câteva compromisuri pe care ALDE s-ar putea să le susțină și la altele avem îngrijorări. La compromisul 3 suntem de acord cu abordarea raportorului pentru a avea o listă a intereselor publice care ar trebui să fie protejate și să menținem lista de excepții de la articolul 4 cât mai clară și bine definită. Raportorul menține propunerea comisiei la articolul 4 așa cum este sau o dorește să o schimbe? Acest element nu l-am înțeles prea bine. De asemenea, raportorul a clarificat în expunerile de motive uh, obiectivele. Acest lucru apare în amendamentul 52 și în amendamentul referitor la expunerea de motive 17. Referitor la perioada de limitare, avem aici dificultăți în legătură cu compromisul. Noi susținem propunerea inițială a Comisiei de 2 ani și acum și pentru a comenta ceea ce a spus uh, reprezentantul ECR. Dacă această perioadă de limitare este mai lungă și dacă a, ai posibilitatea să impui măsuri restrictive pentru o perioadă mai lungă, practic aceasta contravine impunerii unei perioade mai lungi, pentru că um, limitează practic activitatea companiilor, dar putem discuta acest aspect. În ceea ce privește armonizarea, s-a spus deja acest lucru de mai multe ori, nu pot susține amendamentul de compromis 7 și uh, posibilitatea ca statele membre să introducă măsuri mai restrictive. Dacă majoritatea colegilor nu sunt de acord cu acest compromis, poate putem ajunge la un acord ca articolele 2, 3, 4 să fie armonizate. Deci, în ceea ce privește definiția, ce este legal, ce este ilegal, și perioada de limitare ca să fie armonizate. Așa cum spuneam mai devreme, dacă obiectivul nostru este acela de a avea reguli uniforme, pentru că este foarte greu pentru companii să înțeleagă ce se întâmplă în alte state membre și care sunt legurile de acolo, acestea ar trebui să fie elemente esențiale care să fie armonizate. E clar că s-ar putea să existe diferențe între statele membre deci ar trebui să existe și o oarecare flexibilitate. La compromisul 10, bunurile care încalcă legea, sunt de acord cu socialiștii și democrații. Redactarea actuală creează oarecare confuzii, în special referitoare la ingineria genetică. Compromisul 10 se face referință la organismele publice și aici aș dori să includem redactarea din amendamentul de, de compromis 36 al ALDE, referința la Uniune și la legislația națională chiar înainte de articolul 4, care stabilește o listă de excepții în care acuzațiile care sunt aduse creează și mai mare confuzie. Este important de asemenea ca cel care deține secretul comercial să dovedească că era vorba de un secret care este calificat ca atare și instanța trebuie să hotărească după aceea dacă acel secret este cu adevărat un secret comercial. Noi nu putem reglementa acest aspect în directivă, în textul legislativ și nu ar trebui să uh, intervenim peste activitatea care corespunde instanței. La compromisul 18 n-ar trebui să avem um, acel nivel suficient de siguranță și poate aici analizăm și amendamentul 190. Vă mulțumesc încă o dată pentru amendamentele de compromis, vom trimite și noi comentariile în scris și poate după aceea vom avea o întâlnire a raportorilor din umbră. Mulțumesc! Um, Uh, uh, Mr. Coferati and, and, and, and Madam. Domnul Coferati și doamna Comi doresc uh, să clarifice acest aspect pentru că nu cred că a existat o întâlnire a raportorilor din umbră. Da, într-adevăr, vreau să o liniștesc pe colega noastră pentru că întâlnirea uh, raportorilor din umbră a avut loc în urmă cu 15 zile și dânsa a asistat, iar eu nu, pentru că eu am avut o problemă personală care nu mi-a permis să particip nu există niciun fel de întâlnire între italieni. Vă garantez acest lucru și vă confirm că respectăm ca întotdeauna, a, pentru că poziția politică a doamnei Comi și a mea sunt atât de îndepărtate încât fac imposibilă orice fel de comunicare în afara ședințelor oficiale. Mulțumesc, doamna Mastalca nu este aici, dar domnul Durand va vorbi din numele verzilor. Vă rog. Merci, ma. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Iată, pentru a treia oară când iau cuvântul astăzi. Da, am impresia că data trecută că vorbesc prea mult. Spusesem deja cu ultima ocazie că am o senzație foarte neplăcută la acest raport. Și aceasta nu în legătură cu munca raportorului, ci mai ales în ceea ce privește atitudinea față de felul în care redactăm acest raport. Legislația în acest domeniu are vocația de a proteja IMM-urile, micile companii care nu au aceleași um, aceeași putere ca și marile companii de a-și proteja secretele de producție și așa mai departe. Nu am niciun fel de problemă cu această chestiune. La început aveam senzația și vorbisem cu Comisia că exista deja foarte multă legislație națională care prevedea o astfel de protecție, dar pot să admit că într-o logică a armonizării și a protecției um, e nevoie de o legislație în acest sens, lucru cu care sunt de acord. Însă, ceea ce mă deranjează și mă îngrijorează foarte tare este că mi-e teamă ca acest text să nu fie utilizat în alte scopuri, în special de către marile companii și mă gândesc în special la marile companii farmaceutice, pentru că nu mai doresc să depună brevete, pentru că brevetele la un moment dat permit să creeze medicamente generice și ar putea utiliza aceste secrete comerciale care pot uh, face ca aceste secrete de producție să nu mai fie utilizate după aceea pentru medicamentele generice, ceea ce ar produce niște costuri suplimentare pentru asigurările de sănătate. Iată, deci o îngrijorare foarte mare și singurul mod în care aș putea scăpa de această îngrijorare, deci de posibilitatea ca persoane răuvoitoare să utilizeze acest text în mod abuziv, Singura modalitate de a scăpa deci de această teamă era aceea pe care o utilizase Comisia pentru a echilibra textul și eu îmi dau seama că la acest raport practic se încearcă exact contrarul. În loc să limităm, definind foarte clar ce este secretul comercial, excluzând ceea ce n-ar trebui să intre în acest domeniu, de exemplu, posibilitatea de a se opune mobilității uh, lucrătorilor, capacității de formare, a jurnaliștilor și așa mai departe, toate acele chestiuni care ar trebui pur și simplu să dispară din acest text, pentru că există alte texte, alte directive sau legislație națională care ține de principiul subsidiarității și mă gândesc aici în special la dreptul social. Deci, în loc să facă asta, raportul actual este redactat uh, într-un mod atât de superficial încât avem senzația că orice poate intra în acest text legislativ referitor la secretul comercial. Și aceasta va duce la procese nesfârșite în instanță, referitoare la dreptul social și la multe altele. N-am să intru acum în detalii referitoare la amendamente. Dacă nu suntem de acord în legătură cu motivația principală pentru care dorim un astfel de text legislativ, cred că nu putem ajunge la niciun fel de compromis, ceea ce ar fi regretabil, bineînțeles, din punctul meu de vedere, pentru că s-a arătat înainte că putem ajunge la compromisuri. Nu vreau să vă chinui acum citindu-vă amendamentele noastre, doamna raportor le cunoaște foarte bine, putem dezbate din nou, le putem um, prelucra un pic, dar o remarcă globală este aceea de a ne întoarce la ceea ce trebuie să fie secretul comercial, limitarea acestei protecții a secretului de fabricație, de producții și așa mai departe și uh, a ne asigura că lăsăm deoparte uh, toate acele elemente care n-au de-a face cu o bună informare a cetățenilor. Mulțumesc! Okay, I wonder if... Mulțumesc. Nu știu dacă și comisia dorește să intervină. Thank you, Mr. Gonzalez. Mulțumesc, domnul Gonzalez. Uh, thank you, Mr. Fernandez Salas. Thank you, welcome. Thank you, da, bun venit aici la noi. Mulțumesc, doamna președintă. Comisia ar vrea în primul rând să mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru dezbaterea pe care au organizat-o și pe care am urmărit-o cu foarte mare atenție. S-au făcut multe propuneri interesante și sperăm ca rezultatul dezbaterii să îmbogățească propunerea noastră. Dorim să vă reamintim doar câteva elemente din această propunere. Unul este că această propunere nu creează un drept exclusiv de informare. Este un element care a apărut în dezbatere și este vorba de informații care sunt deja uh, cunoscute oamenilor obișnuiți și celor din domeniu și care pot fi reutilizate. Deci directiva nu dorește să uh, restrângă posibilitatea de utilizare a acestor informații. Și în ceea ce privește directiva referitoare la uh, produsele de inginerie genetică care sunt deja pe piață s-au prezentat amendamente, unele dintre ele nu au intrat în amendamentele de compromis, însă unele din aceste amendamente prezentate restrâng drepturile oferite în acest sens. Deci ar trebui să analizăm din nou această chestiune. Al doilea comentariu. Directiva nu încalcă regulile existente care prevăd ca companiile să informeze autoritățile publice atunci când există un interes public. Comisia nu dorește să restricționeze aceste reguli deja existente. Și, în sfârșit, dorim să reamintim că noi considerăm că propunerea Comisiei este echilibrată. Am observat că majoritatea amendamentelor merg în sensul aceluiași um, echilibru și vă mulțumim pentru aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc! Ne aduc aminte atunci când Comisia a făcut principala prezentare acestui proiect. Dumneavoastră ați prezentat-o um, foarte bine și ați arătat că unul din motivele pentru care companiile nu reușesc să se impună pe piața unică este tocmai pentru că le era frică că atunci când secretele comerciale ar fi dezvăluite, ele nu și le-ar putea proteja. Deci propunerea dumneavoastră dorea uh, să confirme această protecție pentru aceste cazuri. Deci e vorba de protecția secretelor comerciale și nu despre ce ar trebui să fie considerat sau definit ca și secret comercial sau nu. Deci vreau să reamintesc aici uh, punctul foarte pe care l-a prezentat Comisia în prezentarea sa și anume că uneori companiile nu se implică la nivel transfrontalier tocmai pentru că nu există un cadru legal suficient de bun pentru a proteja secretele comerciale în cazul în care acestea sunt încălcate. Deci, iată, principalul element aici este cel al protecției. Nu neapărat cel al definiției sau alte elemente care au fost prezentate în dezbatere. Și aș vrea să vă reamintesc, dragi colegi, că dacă un amendament nu este inclus într-un amendament de compromis, nu înseamnă neapărat că nu se va vota. El va fi votat deci, amendamentele de compromis e clar că includ multe amendamente, dar există și amendamente foarte specifice pe care le vom vota, bineînțeles, chiar dacă sunt în afara compromisurilor. Vom vota toate amendamentele care au fost primite și care nu sunt în compromis. Vă mulțumesc încă o dată și am uh, confirmat raportorului că putem, putem schimba data votului de pe 23 aprilie, dacă dorește acest lucru. V-am spus însă că este riscant din cauza problemelor pe care le avem cu uh, clădirea secretariatului. Uh, secretariatul a lucrat întotdeauna în mod foarte profesionist, dar sunt îngrijorată în legătură cu ce se va întâmpla pe viitor um, după uh, concediul de Paște și după săptămâna turcoaz, nu știu dacă vor mai avea acces de plin la birourile lor. Și dacă comisia noastră dorește să fie auzită, va trebui să votăm dinainte, înaintea votului de la jurii pentru că Comisia Juri este comisia competentă și nu noi. Și vreau să mulțumesc doamnei Comi pentru raport și îi dau din nou cuvântul. Doar dacă nu mai dorește să intervină comisia încă o dată, nu. Yeah, eh, only because we... Um, okay. noi stiamo uh, poi cercando per la data perché... Stăm în momentul de față să căutăm o dată mai bună, pentru că avem și zilele de studiu între timp deci, poate că am putea să investim o dată care să fie bună pentru ca să bună pentru toată lumea. În ceea ce privește amânarea votului, cred că este bine pentru ca să găsim o soluție bună pentru ca, în ceea ce privește conținutul și nu neapărat de frică că nu vom avea o majoritate pe această temă. Noi suntem uh, pentru a putea continua această discuție pe acest dosar important, pentru că apoi să se voteze la Comisia Jurii. În legătură cu ce a spus și colega mea, domnul Coferati, văd că nu e de acord cu uh, unii din partidul lui, Damite cu Forța Italia, deci nu fac niciun fel de dubiu cu privire la întâlnirea tet-a-tet, dialogul trebuie să fie deschis pentru toată lumea, atât uh, la nivel instituțional cât și uh, altfel. Îmi pare rău că nu sunt prea formală, dar trebuie să vă spun acest lucru. În ceea ce privește însă toate cele spuse până acum, în legătură cu mobilitatea lucrătorilor, este clar că nu numai în considerență a trecut acest lucru, ci și uh, în uh, articol. Deci noi am înțeles de la socialiști că trebuie să punem accent pe acest punct și am făcut acest lucru. În ceea ce privește drepturile omului și uh, dreptul la libera exprimare, noi am preluat multe din punctele pe care am avut dificultăți la început. Am găsit de asemenea și am încercat să facem câteva propuneri pe care le-am introdus la considerente. Însă în ceea ce privește propunerea domnului Duran, cât și Coferati, care erau uh, mai diferite de celelalte două propuneri, am avut uh, o coeziune mai mare în compromisurile respective și am introdus tot ceea ce s-a cerut. Apoi, dacă doriți ca să se introducă la articole, acesta putem să mai discutăm. În ceea ce privește obiectivul de care ne-a amintit și doamna președinte, și anume competitivitatea întreprinderilor, într-adevăr, trebuie să fie prioritare, pentru că vorbim de creștere. Am înaintat mai multe regulamente, propuneri, planul Juncker, investiții și așa mai departe și la uh, secretele comerciale trebuie să ajungem la o protecție totală chiar în domeniul birocratic. Unul din obiectivele mele este protejarea lucrătorilor, cetățenilor și tuturor celor care dau dovadă de creativitate și care contribuie la eh, invenții, inovare și așa mai departe în legătură cu secretul comercial. Apoi, sigur că dacă o țară ea a făcut progrese și are regulile mai bune, trebuie să ținem cont de acest lucru și nu trebuie să-l, să-l penalizăm, să facă câteva pași înapoi pentru ca să se alinieze la ceilalți. Din acest sens, eu aș fi de acord cu amânarea votului și poate secretariatul uh, căruia îi mulțumesc deja anticipat pentru faptul că are atâta răbdare și în această perioadă de Paște să găsească un, o dată care să convine tuturor colegilor. Mulțumesc! Can I suggest that? Vreau să spun așadar că, da, vom căuta o altă dată și, eventual, pe săptămâna viitoare, însă se va confirma în această seară cu secretariatul după ce terminăm ședința. Suntem un pic uh, presați de timp, uh, însă vă mulțumim pentru prezență. Oricum, și trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Um, so just so you know, um, those of you who weren't here at the beginning, we're going. deci să știți pentru cei care nu au fost la, de la început că întâi facem punctul 10 și apoi punctul 9 numai ar fi ideal să terminăm până la 5 jumătate cu aceste două puncte, astfel încât raportorul, raportoarea să poată să plece cu avionul așa cum s-a stabilit, pentru că pleacă într-o delegație a Parlamentului și deci să nu pierde avionul. Punctul 10, deci avizul privind implementarea directivei privitoare la armonizarea anumitor aspecte legate de dreptul de proprietate intelectuală și de alte drepturi conexe în legătură cu societatea informațională, un raport de la juri din inițiativă. Julia Reda este principala responsabilă. Ne bucurăm că ea este supleant și aici, la comisia noastră, deci nu este numai membru plin la juri, ea reprezintă Persia, așadar s-au, stabil- s-au depus 83 de amendamente la raportul acesta. IMCO îi dau cuvântul doamnei uh, Stiller pentru comentarii, mă rog. Mulțumesc și sper că voi putea să fiu uh, succintă. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru că am avut o întâlnire foarte constructivă săptămâna trecută am primit 82 de amendamente noi, uh, mult mai puține decât cele 500 primite de Giulia la jurii, deci sarcina mea este mai ușoară. Până la urmă am ajuns la 11 amendamente de compromis. Câteva dintre acestea au întrunit consensul, altele încă însă rămân în suspans, trebuie să mai definim conținutul și redactarea lor. Deci mai avem de muncă. Și sperăm că vom ajunge până la urmă la un compromis în regulă. Săptămâna viitoare votul uh, va avea loc pe 24, așadar. Nu știu, mă adresez acum comisiei. Îi văd pe cei de la dreptatea intelectuală, dar nu pe, nu îi văd pe cei de la cealaltă diviziune, Nu știu, poate comisia ar putea să ne spună câte ceva în legătură cu aceste aspecte. Poate că în acest proces uh, inputul uh, comisiei nu este atât de important pentru că, vă spuneam, suntem în faza de amendamente de compromis. Aș putea intra în detalii, însă cred că pot uh, de pe acum să fac câteva observații legate de, legate de modul în care am colaborat și cooperat, multă lume și-a adus aportul, mulțumesc pentru asta, mulțumesc și secretariatului mai, mai ales, pentru că a fost foarte implicat și poate că nu toți colegii au putut să transmită tot ce doreau. Uh, oricum sunt lucruri utile. Cel mai important este însă că acest text de compromis va sosi la un moment dat la secretariat și apoi vom vedea cum uh, procedăm cu aceste amendamente de compromis. Mulțumim. Eva Panova. Doamna Panova. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, raportoare, pentru um, amendamentele de compromis. Vorbim despre informația, societatea informațională și despre uh, dreptul de autor mi se pare că amendamentele de compromis pe care noi le-am uh, creionat uh, sublinează bine diferitele păreri în acest domeniu. Sper că textul va fi echilibrat, textul final și îl vom trimite ca atare la Iuri pentru a participa așa cum se cuvine la acest exercițiu. Ne-am întâlnit la Salzburg săptămâna trecută, a fost foarte bine împreună cu doamna Stiller și cu ceilalți raportori din umbră am discutat în amănunt amendamentele de compromis. Cred că s-a făcut o treabă bună și versiunea finală sper că ne va perveni până mâine, zic eu, sau poi mâine. Mă bucur că amenamentele PP-ului au fost preluate și mulțumesc mai cu seamă doamnei Rozatum, domnului Juva, Corața Bild, Galspels, printre alții, pentru contribuțiile lor și nu citesc decât pe câțiva dintre ei. Mulțumesc și celorlalți colegi care s-au exprimat, care au comentat, Calas, Danta și doamnei raportor și încă o dată nu i-am citit pe toți. Acest aviz are ca obiective, printre altele, o actualizare a legislației privind dreptul de autor pentru a o adapta legislației um, contextului actual, marca de digitalizare și conectând asta cu drepturile consumatorilor și ale deținătorilor de uh, drepturi. Asta ar fi al doilea obiectiv și al treilea obiectiv ar fi acela de a avea o bună protecție a dreptului de autor prin combaterea infracțiunilor uh, respective. Eu cred că amendamentul, amendamentele propuse sunt bune, îmbunătăți textul, mai cu seamă cel uh, cu numărul 13 al domnului Juvin, amendamentul 22, amendamentul 31. De asemenea, raportul ar trebui să se refere și la portabilitatea serviciilor, așa cum spunem noi amendamentul PPE 51. Am o sugestie, vă voi transmite-o mai târziu. Adăugarea unui nou aliniat, deci o propunere de text pe care noi o facem. Amendamentul 79, care a fost deja depus chestiuni legate de drepturi de autor, societatea informațională, dreptul concurenței și protecția proprietății intelectuale. Toate aceste aspecte sunt esențiale pentru firme. În orice caz, mulțumesc tuturor colegilor pentru că am lucrat foarte bine împreună până acum și amendamentele de compromis le aștept cu dreptare și pe acestea. Mulțumesc! Aș dori ca um, eventual uh, experții comisiei să vorbească la sfârșit, după ce vom fi parcurs ambele rapoarte. Maria, expertă în dreptul de autor, trebuia să vină, dar nu este încă în sală. Știu că va veni totuși și ar fi util să ascultăm ce spune și ea. dar nu vreau să ignor pe cei de la proprietatea intelectuală, de la Task Force, bineînțeles. Da, foarte bine, spune doamna președinte. La sfârșit uh, vom prelua aceste comentarii de la ECR acum. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Dalton, și noi salutăm raportul, salutăm contribuțiile raportorilor raportorilor în umbră, sprijinim și amendamentele. Amendamentele de compromis, în general, ne satisfac, ne bucurăm că multe dintre comentariile noastre au fost preluate, mai cu, cu seamă uh, licențele și restricțiile respective care se aplică bunurilor digitale, o mai bună conștientizare în uh, rândul consumatorilor, ce se întâmplă în cazul unui deces, să se știe că există anumite licențe care sunt limitate în timp. Asta pentru a evita frustrări. Bineînțeles că în anumite aspecte am fi dorit să se meargă și mai departe, însă ne bucurăm că ce am sugerat noi în general s-a preluat. Avem o problemă cu un amendament de compromis. E vorba de biblioteci, servicii publice, acces la uh, opere online nu credem că trebuie să se restricționeze accesul la aceste opere publice acum, însă credem că formularea este puțin uh, cam ambiguă și asta ar putea să uh, văduvească uh, deținătorii de, de, drepturi de autor de anumite drepturi care le revin. În general, însă, ceea ce facem aici la comisie și linia care se prezintă mi se pare foarte bună. Mulțumesc! sorry. Antonas <laughs> Goga. Uh, thank you. Domnul Goga, mulțumesc. Um, doamne raportor, dragi colegi, mulțumesc, doamne raportor, pentru tot ce a făcut uh, pe amendamentele de compromis. O treabă foarte bună. În general, acestea sunt foarte echilibrate. Nu mai e mult de făcut pentru ca ele să fie foarte bune. Amendamentele de compromis 3 Dreptul de autor și drepturile conexe joacă un rol foarte important pentru că protejează și stimulează um, anumite produse, noi produse. Însă, trebuie să reflectăm noul context uh, actual, iar amendamentul de compromis numărul 5 e vorba de acele restricții teritoriale care duc la uh, fragmenta, fragmentarea pieței. Eu cred că ideea este bună, însă trebuie să se exprime mai bine această idee. Amendamentul 6 de compromis e important, da, să se ofere informații clare consumatorilor, însă, încă o dată, și aici redactarea poate să fie îmbunătățită, să nu fie vorba numai de locațiile geografice aici. Iată ce vreau să vă spun legătură cu amendamentele de compromis. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Zuba e prezentă? Doamna Julia Veda? Mulțumesc foarte mult și noi suntem uh, foarte încântați de modul în care se negociază pe amendamentele de compromis. Doamna raportor a făcut o treabă foarte bună pentru că a putut să preia toate aceste idei diferite în ce privește comentariile domnului Goga, e vorba de transparența în legătură cu ce conține licența, ce restricții ar fi. Uh, această transparență este bună, însă nu poate să înlocuiască efortul de a desăvârși, de a completa piața digitală unică. Cred că, de pildă, la amendamentul 6 putem să spunem că, da, transparența este bună, însă reforma copyright-ului de autor trebuie să fie cumva făcută treptat până când vom ajunge la un compromis în legătură cu o adevărată piață digitală. Asta ar fi mult mai realistă. Apoi, în ceea ce privește alte amendamente de compromis, e vorba de împrumutul de cărți electronice. Eu cred că dacă facem recomandări uh, clare în legătură cu ce se poate împrumuta și ce nu, ca și cărți electronice, dacă excepțiile acelea sunt menționate, cred că am putea să introducem ceva în legătură cu remunerarea acestor servicii, însă să fie foarte clar că serviciile de împrumut ale bibliotecilor să, ă, de cărți electronice trebuie să fie similare cu cele ale unei biblioteci clasice. trebuie să existe dreptul ca o bibliotecă să poată să cumpere o carte electronică și să o poată împrumuta, dar asta nu trebuie să depinde de o autorizație din partea casei de editură. Deci să existe aceste posibilități cu anumite excepții. Bibliotecile ar putea să intre în, un uh, în acorduri uh, speciale cu o casă de ediții, de editură a unei, uh, pentru cărțile electronice și să se convine asupra unor modalități? În orice caz, asta ar putea, pe de altă parte, să coexiste cu alte servicii în acest domeniu, arhivarea cărților electronice, oferirea de servicii în jurul cărții respective, dar alternative și așa mai departe. Acum, în ceea ce privește amendamentul de compromis cu numărul 3, dorim să se spună clar că armonizarea și un alt nivel de protecție trebuie să se refere la uh, definirea acestor excepții și limite, dar nu dorim ca excepțiile și restricțiile actuale din acest domeniu să fie înlăturate pentru că există astfel de excepții și limitări în uh, domeniul dreptului de autor care, de fapt, uh, sunt foarte importante pentru uh, protecția anumitor drepturi fundamentale, dreptul de la um, educație gratuită sau dreptul la liberă exprimare și așa mai departe. Deci cred că mai avem câteva probleme de rezolvat. În general, dacă le o vom face, vom avea un aviz foarte bun care va contribui uh, și din această perspectivă la completarea pieței uh, unice. Nu știu dacă mai dorește cineva să spună ceva. Vreau eu să fac câteva observații. Eu am depus cinci amendamente pe patru aspecte. În primul rând, o excepție, sau în legătură cu excepțiile, să, să ne asigurăm că da, avem niște excepții în, uh, cu caracter economic-social, însă ele trebuie să fie destul de bine circumscrise și um, reglementate. În ce privește excepțiile pentru biblioteci, înțeleg de ce le doriți și ar putea fi util, însă haideți să ne gândim și la persoana creativă care la un moment dat pierde pentru că opera sa nu mai este disponibilă. Deci nu va mai beneficia de pe urma acestei fructificării acestei opere. Deci trebuie să vedem ce intră în domeniul comercial, ce poate fi supus unui marketing și ce nu. Nu dorim, bineînțeles, să uh, punem stabilă uh, acestor bunuri publice, dar să avem și protecția dreptului uh, de autor. Da, remunerarea creatorilor și a artiștilor și interpreților trebuie să fie și a protejată și am depus un amendament în acest sens. Amendamentul 29 acum se referă la puterea de negociere a autorilor, compozitorilor și așa mai departe în lanțul valoric. Știu că aici vorbim și despre noțiunea de creare de conținut, însă să nu uităm nici uh, cei care publică, deci casele de edituri, și ei creează ceva. Să nu uităm nici pe ei în acest lanț să existe cumva un echilibru în acest sistem. De aceea am depus acest amendament cu numărul 29 în ceea ce privește portabilitate și localizarea geografică și care poate fi blocată. Există conținut care nu poate, care nu poate fi accesat, accesat într-un stat membru, de ce cetățeanul să nu meargă din altă parte, pe alt site, din alt stat membru, pentru că e disponibil în altă parte, deci de ce să împiedicăm asta în lumea asta digitală de astăzi? Însă, există persoane care fac un fel de shopping, se duc și cumpără conținut digital uh, în alte țări numai pentru că este mai ieftin și cumva eludează anumite obligații. Să fim atenți cumva la aceste aspecte și aici mă leg și de amendamentul 14 cu o mai mare nevoie de armonizare, dar trebuie să știm mai bine despre ce este vorba. Mi-ar place, de fapt mi-aduc aminte de ce a spus și Comisia săptămâna trecută în legătură cu acest aspect, și anume conținutul să fie mai ușor accesibil, să nu existe posibilitatea de a bloca conținut uh, pe de altă parte, nu poți să invoci o licență paneuropeană pentru absolut tot, pentru că ar fi mult prea scump pentru cei care publică conținut și ar restricționa până la urmă accesul. În orice caz, um, mulțumesc pentru că am avut reacții și la acest amendament. Mă refer la amendamentul 3. Foarte bine, reprezentanții Comisiei au sosit. Foarte bine. Haideți să vedem, deci, Comisia. Ce crede despre eh, modul în care evaluează această propunere de compromis? Thank you, Madam Chair, and apologies if I force you to speak. Mulțumesc foarte mult eh, și nu vreau să vă iau prea mult din timp. Știu că dumneavoastră mergeți foarte repede, dar nu știam că mergeți atât de repede. Îmi pare rău că n-am fost aici la timp. Acum trei sferturi de oră. În ceea ce privește ceea ce am văzut eh, acum în din partea IMCO în ceea ce privește dreptul de autor, înțeleg că în continuare există eforturi pentru ca să se ajungă la amendamentele de compromis. Este clar că IMCO trebuie să sublinieze acele aspecte care sunt de competența Comisiei IMCO. Desigur, foarte aproape de nevoile noastre a fost întotdeauna libera circulație a serviciilor, a persoanelor, vorbiți de portabilitate și accesul la conținuturi, și trebuie să găsim o soluție pentru a spori acele aspecte în legătură cu serviciile fără să impunem uh, o licență paneuropeană. Cred că însă în ceea ce privește o mai bună funcționare a pieței digitale pentru conținut și uh, pentru protecția serviciilor și a bunurilor, acesta este o discuție de actualitate. Trebuie să ținem cont de interesele actorilor și de specificitățile fiecărui sector. Am uh, văzut că o serie de compromisuri au fost uh, considerate și uh, acesta este foarte interesant pentru comisie să studiem acest dosar. Înțelegem că acest raport are sau această discuție are ca scop implementarea și problemele cu implementare uh, directivei uh, IFOSOC din 2001 mai degrabă decât o listă de dorințe despre ce dorește Parlamentul atunci când uh, dorește să intervină prin intermediul legislației pentru legislația în domeniul uh, dreptului de autor. Știu că aceasta este o altă discuție și că aici uh, trebuie să mai purtăm discuții între Comisia competentă de fond din Parlament și Comisia Europeană, unde, care în cea din urmă nu are încă o viziune finală asupra situației și conținutului pachetului legislativ, care în continuare este așteptat anul acesta, dar nu a fost încă hotărât. În acest moment, așadar, va trebui să rămânem cât se poate de general în legătură cu acest dosar și în ceea ce privește comentariile mele în legătură cu amendamentele. Cred că în legătură cu anumite probleme pe care le-au uh, întâlnit statele membre la implementarea directivei din 2001, Comisia poate să spună câte ceva, pentru că a făcut mai multe studii uh, legale, economice și a încercat să comenteze ceea ce se întâmpla cu implementarea acestui regulament. Poate că ar fi însă mai bine să lăsăm lucrurile aici și să încercăm să găsim uh, o soluție în, tem, în timp și îmi cer scuze încă o dată pentru întârziere. Mulțumesc! Mulțumesc. Raportoarea dorește să facă vreun comentariu? Da, mulțumesc. Foarte pe scurt, vreau să mulțumesc foarte mult doamnei uh, reprezentante a comisiei. Niciodată nu știm exact la ce oră se tratează ce în Parlament, dar vedem că doamna președinte a reușit să treacă foarte repede prin uh, ordinea de zi. Există foarte multe compromisuri care sunt uh, foarte bune deja și, de exemplu, 3, 4 și uh, 3, 5 și 6 sunt uh, acestea și vom mai avea timp și în următoarele zile și vom putea să încercăm să garantăm și ca președinta și reprezentanții să fie mulțumiți de ceea ce am adus noi ca informații. Mulțumesc pentru cooperare, cred că a fost foarte util. A fost util uh, atât uh, pentru uh, cei de la Comisia Jurii când uh, au trebuit uh, să transforme 550 de compromisuri în amendamente, de amendamente în amendamente de compromis și cred că va fi foarte interesant să continuăm dosarul uh, de ambele părți, să-l urmărim. Bun, atunci ne întoarcem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi, care este avizul cu privire la noul consens privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, un plan de acțiune al UE, unde raportoarea este din nou doamna Catherine Steiler. Vă mulțumesc foarte mult am a uh, avut un raport din proprie inițiativă aici care a fost uh, scris de către președintele Comisiei Juri Pavel Svoboda în calitate de raportor și 39 de amendamente au fost înaintate la IMCO și 6 amendamente de compromis. Deci uh, vom putea discuta așadar câteva din aceste amendamente, Catherine, dacă ești de acord. Da, mulțumesc foarte mult. Aceasta este o oportunitate foarte importantă pentru mine de a vorbi despre aceste amendamente, amendamente care au fost introduse la vizul meu cu privire la drepturile de proprietate intelectuală și îmbunătățirea legislației în domeniu. De când am vorbit ultima dată în comisia dumneavoastră, am spus că voi încerca să vizitez Oficiul pentru Armonizare în cadrul pieței interne, așa numitul OAPI, am spus acest lucru înainte de Strasbourg, dar lucrurile trec foarte, timpul trece foarte repede în acest Parlament și a fost foarte util să vedem ceea ce s-a întâmplat în acest observator și să vedem mai bine și să înțelegem mai bine, de asemenea, importanța pe care o aduce cu sine uh, dreptul proprietății intelectuale uh, pentru economie și cât de importantă este aceasta și pentru crearea de locuri de muncă. Cred că pentru colegii care nu au, n-au uh, fost încă familiarizați cu acest oficiu, poate că ar fi bine dacă am putea măcar o dată pe an să avem pe cineva din partea oficiului să vină aici să spună care este munca pe care o fac și să prezintem și în fața Comisiei pentru Afaceri Juridice activitatea lor. Ar fi foarte interesant, poate ca și un grup de deputați să poată să meargă să viziteze oficiul ca să se înțeleagă mai bine activitatea pe care o depune această uh, instituție. În ceea ce privește amendamentele de compromis, avem șase amendamente. Am avut o întâlnire foarte utilă la Strasbourg săptămâna trecută. Știu că anumite amendamente trebuie să fie prelucrate. Știu că mai avem un termen pentru săptămâna viitoare. Am discutat despre copyright, despre drepturile de autor și au existat 39 de amendamente, din care am făcut 6 amendamente de compromis. Cred că toate aceste 39 de amendamente pe care le-au înaintat colegii sunt foarte utile pentru ca să gestionăm mai bine discuțiile noastre și să îmbunătățim uh, ceea ce vrem să scriem în acest text. După cum știți, acest text este foarte limitat în caractere și deci trebuie să încercăm să găsim cât mai multă substanță în, într-un spațiu foarte mic. Îmbunătățirea DPI-urilor este esențial și um, cred că din ceea ce au spus colegii reiese și că aceasta este o prioritate a lor. Vreau să știu, desigur, ce ce vrea să spună Comisia despre aceste compromise Știm că Comisia are opinie față de avizul acesta și dacă sunt, bineînțeles, și alte informații pe care doriți să le transmiteți Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte, sunt conștientă că trebuie să vorbesc foarte pe scurt din cauza că trebuie să merg la o întâlnire electronică e-meeting despre strategia digitală suntem uh, acolo și cu colegi islandezi și colegi uh, elvețieni. Știți că aceștia au statutul de observator, dar e foarte bună această conferință și e bine să putem să uh, ne întâlnim cu toți aceștia pentru ca să discutăm la nivel mai larg. Mulțumesc. Vă rog, Roza Tun are cuvântul. Voi vorbi în numele doamnei Zabine Farhaien, care este raportor din umbră, dar care n-a putut veni astăzi și mi-a trimis un mail și m-a rugat să îi mulțumesc foarte mult lui Catherine, în primul rând, pentru acest aviz cât se poate de echilibrat și pentru cooperarea excelentă de care s-a bucurat. Pentru PPE a fost foarte important să subliniem că o îmbunătățire a drepturilor de proprietate intelectuală nu este numai un lucru esențial pentru funcționarea mai bună a pieței interne digitale, ci joacă și un rol cheie în stimularea inovării, creativității, competitivității și a diversității culturale. Mai mult decât atât, consecințele încălcării dreptului de proprietate intelectuală trebuie să fie bine clasificate și trebuie să se, cal, să se transmită consumatorilor toate informațiile în legătură cu acestea, mai ales generației tinere care nu este conștientă de consecințele acestei încălcări. Pe lângă aceasta, PPE-ul a înaintat două amendamente cu privire la IMM-uri, pentru că pentru aceștia structurile foarte clare și bine gestionate sunt extrem de importante. De asemenea, schemele de rezolvare a disputelor uh, și soluționarea litigilor trebuie să fie de asemenea o opțiune. La ultima reuniune a reportorilor din umbră de la Strasburg s-a găsit un consens foarte larg în cadrul grupurilor în legătură cu majoritatea aspectelor cheie, astfel încât uh, majoritatea compromisurilor uh, au fost deja uh, rezolvate. Mai trebuie făcute câteva schimbări minore în compromisuri, dar după cum spune doamna Zabine Ferhaien, sunt foarte încrezătoare că vom găsi un acord pe această temă. Apoi aș dori să mulțumesc foarte mult și doamnei Catherine Stiller pentru această activitate importantă pe care a mm, depus-o și în favoarea tuturor grupurilor, dar și pentru colaborarea pe care a putut să o favorizeze. Și mulțumesc foarte mult din partea doamnei Ferhaim, care îi pare rău că nu este aici astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Arlin nu este aici, dar Dani, eu cred că tu o locuiești, nu? Dan este este astăzi în locul raportorului. De fapt, domnul Dalton este chiar raportor din umbră, deci trebuie doar să schimbați numele raportorului din umbră atunci pe hârtie. Bine, mulțumesc, doamnă președinte. Salut comentariile pe care le-ați făcut la ultimul punct. Ne-am bucurat de o cooperare foarte bună cu raportorul, cu raportorii din umbră pe această temă, o activitate foarte bună și din partea mea, din partea um, deci părerea mea este că este foarte importantă sublinierea dreptului de proprietate intelectuală ca un drept absolut, nu numai pentru sectorul uh, de servicii, ci și prin sectorul de prelucrări, manufacturi și așa mai departe. De multe ori se uită acest lucru, că există și acest sector de care trebuie să se bucure de aceleași drepturi. Există diferențe între online și offline în încălcarea dreptului de proprietate intelectuală. Trebuie să vedem cum rezolvăm ambele probleme și cred că și percepția publică este diferită. De foarte multe ori încălcarea dreptului offline este mult mai ușor recunoscut decât unul online. De multe ori însă nu își recunosc propriile încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală pe internet, dar trebuie să existe același standard. Trebuie să avem așadar o privire de ansamblu, trebuie să vedem care sunt alte elemente care au un impact, de exemplu în ceea ce privește lacunele de informații în ceea ce privește accesul la conținuturi, poate câteva conținuturi care pot fi um, obținute din uh, alte surse și care nu sunt uh, posibile de accesat în altă parte. Sunt foarte bucuroasă de, bucuros de compromisurile pe care le-am uh, obținut. Mă bucur uh, strategia urmărirea banilor follow the money. Cred că e vorba de persoane care chiar uh, reușesc să câștige foarte mulți bani la nivel comercial chiar și suntem foarte bucuroși de toate aceste compromisuri. Avem un, un dubiu foarte mare la care suntem sceptici, de fapt, este vorba de propunerea cu privire la chargeback, pentru că compromisul care este scris aici salută consultarea în prima parte, dar în a doua parte așteaptă concluziile consultării. Deci, pe de o parte vrea să aștepte rezultatele, pe de altă parte dorește să se implice, deci nu este foarte clar care este poziția. Însă, lăsând acesta la o parte, suntem foarte bucuroși de ceea ce s-a obținut. Mulțumesc! Mulțumesc, Dita Șarazova. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportorului. Suntem și noi foarte mulțumiți de activitatea care s-a depus în acest dosar și după discuția din, de la ultima reuniune a raportorilor din umbră, cred că vom putea să ajungem la un acord final pe amendamentele de compromis. În general, aproape toate amendamentele sunt pozitive Totuși, noi nu putem să susținem toate amendamentele. Aș vrea doar să subliniez unul cu privire la etichetarea site-urilor internet E vorba de un aviz aici care dorește să se combată încălcarea dreptului de proprietate intelectuală și de aceea nu cred că este foarte dificil pentru cei care fac acest lucru din o meserie, deci contrafacerea este meseria lor, să eticheteze fals uh, un, uh, o pagină de internet. Poate că acest lucru funcționează cu produsele concrete, dar pe site-uri mi se pare că nu ajută foarte mult. Având în vedere toate acestea, însă, eu cred că toată lumea are o părere comună și în ceea ce privește planul de acțiune pentru dreptul de proprietate intelectuală și de aceea nu cred că va fi o problemă nici săptămâna viitoare. Mulțumesc! Nu e nimeni de la... Nu, de la GUE, din partea Giulia Riza. Din partea GUE. Da, mulțumesc foarte mult! mulțumim raportoarei. Cred că suntem foarte aproape de un acord pe toate amendamentele de compromis și cred că amendamentele din partea grupului nostru au fost considerate foarte bine și sunt respectate și reflectate și în amendamentele de compromis. Aș vrea să subliniez ce a spus și domnul Dalton înainte cu privire la Um, domeniul de aplicabilitate al planului de acțiune și pe planul de acțiune și al planului de acțiune al Comisiei, pentru că plan, dreptul de proprietate intelectuală este doar o parte mică din aceste planuri și planurile și recomandările care s-au făcut în ceea ce privește planul de acțiune pe dreptul de proprietate intelectuală se concentrează mai mult pe modele, pe mărci și așa mai departe, mai puțin pe încălcarea dreptului de proprietate intelectuală. Deci cred că aceasta se reflectă foarte bine în avizul pe care l-a redactat colega noastră. În legătură cu amendamentele de compromis, în mod uh, special, avem o problemă cu amendamentul de compromis 3 pe care l-am discutat la reuniunea raportorilor din umbră și nu am ajuns cu adevărat la o concluzie finală. E vorba de integrarea unui sistem de alertă pentru consumatori. Pentru noi nu este foarte clar dacă un sistem de alertă la nivelul consumatorilor ar putea să se refere, de exemplu, la o prevedere în trei etape, unde persoanele sunt întâi notificate în legătură cu un, o încălcare și aceasta după aceea are ca și consecință o retragere a conexiunii în internet, cum s-a mai făcut, de exemplu, în alte prevederi uh, pe trei niveluri. Pentru noi ar fi important să se elimine acest amendament din compromis pentru ca să putem să acceptăm întregul text. Însă, pe lângă aceasta, suntem foarte mulțumiți cu amendamentul de compromis așa cum este el Aș fi vrut să subliniez un alt punct pe care l-am discutat și la reuniunea raportorilor din umbră și care ar putea fi în beneficiul tuturor, pentru că s-ar putea să fie o întrebare în legătură cu amendamentul 30 pe care l-am înaintat eu cu anumiți colegi și anume nevoia de a avea informații care se identifică foarte ușor uh, în ceea ce privește cel care deține dreptul de proprietate intelectuală și ceea ce înseamnă acest lucru în practică. Dacă avem, de exemplu, o carte, obiect chiar, uh, e mai ușor de văzut pentru că există o marcă comercială sau un copyright care este trecut pe carte. Dar în ceea ce privește mărfurile sau bunurile digitale, nu există această marcă pentru că dacă avem o poză pe internet, Uh, informația despre dreptul de autor este de obicei separată de poza în sine. Un, o posibilitate de îmbunătăți uh, această trasabilitate a proprietății intelectuale ar fi, de exemplu, introducerea unor metadate în uh, file în dosar, care include informația despre proprietarul acestei uh, opere sau acelui fotografii. Dacă ar putea fi clarificat acest lucru, poate printr-un amendament oral, cred că ar fi foarte bine. Deci oferirea de metadata este o soluție și nu vorbim aici de a crea o dată centralizată, de, de o bază, bază centralizată de date. Mulțumim foarte mult și sperăm să ajungem la un acord asupra acestei chestiuni cât se poate de repede. Mulțumesc avem uh, oficial și un raportor din umbră din partea EFDD aici, dar nu este în sală. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Comisia poate dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Nu am văzut amendamentele de compromis, deci nu pot să fac un comentariu despre ele. Dacă ascult însă ceea ce au spus diferiții deputați despre acest subiect, există consens uh, foarte larg, văd eu, și noi suntem foarte mulțumiți, așa cum am spus-o și înainte de acordul, de proiectul de acord. Două puncte care ar putea ajuta în legătură cu amendamentul 34 și etichetarea, Cred că listele albe pot fi o problemă în domeniul concurenței câteodată. Vreau să spun acest lucru deputaților pentru ca să se știe. Nu este întotdeauna o soluție foarte clară aceasta a listelor albe pozitive. Este clar că informând oamenii despre diferitele, oferind informațiile despre dreptul de proprietate intelectuală, sigur se câștigă ceva și se fac eforturi acum pentru îmbunătățirea conștientizării în legătură cu acest subiect, dar unele din măsurile pe care le propunem nu sunt întotdeauna foarte bune, sunt ușor problematice. Vroiam să subliniez acest lucru din nou. Poate că a existat o neînțelegere în legătură cu problema menționată înainte, și anume cea legată de planul de acțiune și faptul că acesta se concentrează mai degrabă pe partea comercială. Intenția Comisiei a fost uh, să se îmbunătățească mai ales uh, procedura la încălcările uh, comerciale și încercarea de a preveni acestea. Și revenind la ceea ce am spus în legătură cu IMM-urile, dacă ne uităm la serviciile de mediere care sunt oferite IMM-urilor, vedem că există posibilitatea de a face recurs din partea IMM-urilor uh, față de o hotărâre în domeniul proprietății intelectuale, ceea ce este un lucru pe care îl salutăm de asemenea. Mulțumesc foarte mult, domnule reprezentant al Comisiei, mulțumesc și raportoarei. Într-adevăr, uh, siguranța produselor foarte importantă. Mulțumim și despre comentariile pe care le-ați făcut uh, despre vizitarea oficiului de uh, proprietate intelectuală sau de armonizare în cazul pieței interne, pentru că mi se pare foarte important să există o legătură foarte strânsă între noi în legătură cu încălcările acestui drept. Poate că acesta este și genul de organizație pe care trebuie să o invităm uh, pentru ca să ne explice mai bine ce se întâmplă. Catherine, îți dau cuvântul în final pentru un comentariu. Da, mulțumesc foarte mult, mulțumesc și comisiei, mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor colegilor. Cred că comisia a menționat un punct foarte important când a vorbit de IMM-uri și de accesul uh, la informații. Există aspecte legate de proprietatea intelectuală care țin întotdeauna de IMM-uri. Cred că Sper așadar că vom putea obține șase amendamente de compromis. Mulțumesc foarte mult colegilor pentru cooperarea pe acest dosar. E un subiect foarte important și cred că dacă începem să analizăm cât de important este acest subiect, începem să descoperim foarte multe și anume cât de important este domeniul pentru Uniunea Europeană, pentru economia Uniunii, pentru regiuni și așa mai departe. Eu am început să lucrez la acest dosar mai de mult și mi-a, am văzut încă de la început uh, cât de importante sunt măsurile de îmbunătățire pe care le luăm și că facem tot posibilul pentru ca să urmărim abordarea follow the money, așa numită abordare, urmărirea banilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile colegilor și cred că ne întâlnim și la vot săptămâna viitoare, nu? Pe acest dosar. Mulțumesc. Președinta. Aceasta încheie reuniunea noastră de astăzi și începem mâine dimineață la 9 pentru ca să discutăm de avizul cu privire la TTIP. Sunt convinsă că aceasta este o chestiune care va interesa colegii. Vă mulțumesc foarte mult!